și continuăm acum cu o scurtă prezentare a rapoartelor următoare. Începem cu rapoartele doamnei, doamnei Lunacek pe tema homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și, sexuală și identitate de gen. Mai întâi dau cuvântul raportoarei, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor nu mă așteptam la atâtea mail-uri uh, pe care le-am primit în ultima săptămână. Am primit peste 40.000 de mail-uri în care se spunea nu raportului Luracek. Pagina mea web a fost și ea hăcuită și nu știu cine a făcut-o. Uh, s-ar putea să fie o coincidență sau nu, nu știu. Iată, și e vorba de fapt de un raport care vorbește despre dreptul persoanelor de a iubi și de a-și trăi această dragoste fără teamă, un lucru la care nu mă așteptam. Iată de ce, la începutul prezentării mele, aș vrea să vă mulțumesc celor de aici, din uh, plen, care ați rezistat alături de mine pentru acest raport. Și vreau să vă întreb dacă ați dori ca cineva din familia dumneavoastră, frate, soră sau oricine altcineva să îi fie teamă să meargă pe stradă cu cel pe care îl iubește. Dacă ați dori să-i fie frică să spună colegilor de la birou, de exemplu luni dimineață, cu cine s-au dus la film duminică noaptea sau ați dori ca vreun prieten al dumneavoastră să îi fie teamă să vă spună că s-a îndrăgostit uh, de un bărbat sau că ea s-ar fi îndrăgostit de o femeie. Nu, bănuiesc că nu v-ați dori așa ceva. Bănuiesc că ați spune acestor prieteni uh, de ce vă e teamă. Vorbiți, uh, spun, spunem cu sinceritate ce ai de spus. Iată, despre asta este vorba în acest raport. Să ne asigurăm că lesbienele și persoanele gay sau persoanele transsexuale și intersexuale poate să-și trăiască viața fără niciun fel de teamă și fără niciun fel de discriminare, să fie acceptați și respectați atât în viața lor publică cât și privată ca cetățeni ai Uniunii Europene. Și nu e vorba aici despre niște drepturi uh, speciale, așa cum am uh, primit mesaje în aceste e mail -uri. Nu, e vorba nu de drepturi speciale sau privilegii, nici vorbă de așa ceva. Raportul acesta nu cere să se introducă drepturi și privilegii și aș vrea să îmi spuneți, dacă puteți, un singur drept pe care îl menționez în acest raport, care ar oferi un privilegiu comunității LGBTI. Un drept pe care nu l-ar avea alte categorii uh, discriminate, cum ar fi, de exemplu, romii sau alții. Dreptul de a merge la școală fără a fi hărțuit, dreptul de a nu fi considerat ca tulburat mental, dreptul de a nu fi concediat uh, din cauza Uh, faptului că împărtășești viața ta cu o persoană sau alta. Dragi colegi, Uniunea Europeană există strategii de luptă împotriva discriminării față de romi, față de persoanele cu dizabilități. Parlamentul European a cerut deja de 10 ori Comisiei să prezinte o foaie de parcurs împotriva homofobiei și a discriminării față de persoanele LGBTI și Comisia nu ne-a răspuns încă și tocmai de aceea Comisia noastră a hotărât să meargă mai departe și să o ceară din nou, pentru că știm că situația nu este deloc plăcută. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene a arătat foarte clar în raportul pe care l-a elaborat că nou, cu 93.000 de persoane care au răspuns, că 60% uh, se tem să se țină de mână pe stradă, că aproape 50% se simt hărțuiți sau discriminați și că unul din patru au fost atacați fizic în ultimii 5 ani. Iată, aceasta este homofobia, dragi colegi, și acest lucru nu poate fi tolerat în Uniunea Europeană. Foarte mulți dintre ei, lesbieni, persoane gay, transexuali, ne-am trăit viața cu teamă prea mult timp, iar raportul meu spune că a venit momentul să acționăm. Și nu e vorba că am spune statelor membre ce să facă și că le-am cere să-și depășească competențele. Nu e vorba aici de competențele statelor membre. Am arătat cu claritate acest lucru în alineatul 5 pe care îl puteți citi. E vorba de uh, competența um, Uniunii Europene și a agențiilor europene, dar trebuie să acționăm. Și acest raport cere Comisiei acesteia și celei care va veni ca Iată, uh, cu ocazia acestui an electoral, trebuie să lucrăm și să luptăm împotriva temerilor, să ne asigurăm că persoanele care sunt hărțuite sau se tem din această cauză poate să se ducă la poliție să informeze și acolo să fie persoane care să înțeleagă problemele lor și să nu fie hărțuiți din nou pentru asta. Și trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, în școli, și în statele membre există bune practici, există un schimb de bune practici, pentru că familiile acestor persoane și persoanele LGBTI există și ele n-ar mai trebui să fie discriminate în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lunacek! După cum vă puteți imagina, există multe cereri pentru procedura Catch the Eye. Am să vă dau cuvântul tuturor, dar nu voi mai accepta pe nimeni pe listă. Și vom începe cu doamna Zaborska. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. povedala rozdeľuje verejnú mienku v členských štátoch a myslím si, že pri... Este o problemă care divizează opinia publică în statele membre și eu cred că și uh, deputații din acest Parlament sunt divizați. Eu voi vota în favoarea amendamentului 1 mâine, care înseamnă o rezoluție alternativă, pentru că uh, votanții mei asta își doresc. Sigur că uh, eu doresc ca drepturile fundamentale din Uniunea Europeană să fie respectate. Voi fi favorabilă uh, demersurilor făcute de Comisie de statele membre în favoarea tuturor cetățenilor și eu îmi doresc ca drepturile fundamentale să fie respectate peste tot și să existe un echilibru uh, în ce privește accesul la orice drept. Mulțumesc, domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este vorba aici despre permiterea um, persoanelor LGBT să aibă alte drepturi decât ceilalți, ci e vorba de egalitate aceștia au drepturi ca ceilalți, iar o societate civilizată poate fi judecată despre felul în care își tratează minoritățile. Și în acest caz, 28 de state din Uniunea Europeană au probleme serioase. Poziția dumneavoastră în acest raport uh, este o dovadă că trebuie să luăm acțiune, să acționăm pentru ca să combatem discriminarea. Este groaznic ca așa ceva să mai existe în, 21, în secolul 21. De ce persoanele LGBT nu ar trebui să aibă drepturi egale? Nu e vorba de drepturi uh, speciale, ci egale. Aș vrea să închei spunând așa că vota, electorii mei mă așteaptă să am principiu și să fiu curajos și voi vota pentru raportul Lunacek în acest sens pentru că noi, în calitate de societate, suntem cu toții egali și civilizați sau ori nu suntem, sau dacă nu suntem așa, atunci aș vrea să rog să nu se arunce la gunoi ceea ce uh, s-a obținut după lupte de generații și să continuăm să luptăm în acest sens. Mulțumesc! Doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi susține această foaie de parcurs pentru a proteja drepturile fundamentale și libertățile cetățenilor europeni care sunt amenințați în ziua de astăzi. Aproape jumătate din uh, populația LGBTI a fost victima în ultimul an de al unui fel de agresiune, între care aproape 50% agresiune cu violență. Doar una din 10 victime au ajuns în fața poliției. Libertatea de orientare sexuală este un drept fundamental și aceasta trebuie respectată și protejată. Instituțiile europene ar trebui să susțină această cauză într-un moment în care forțele cele mai conservatoare uh, deplâng uh, epoca în care mișcarea LGBTI nici nu exista. Iată de ce uh, în felul acesta se vorbește despre aceste probleme și nu despre criza politică, șomaj și așa mai departe. Iată de ce trebuie să susținem aceste libertăți, pentru că dacă va fi prea târziu, atunci nu vom mai avea ce să facem și libertatea tuturor persoanelor va fi afectată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bilbao! Domnul Iraza Balbetia. Signora președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mă bucur că am ajuns la plenară cu acest raport pentru că este unul pozitiv și sper în felul acesta să se lupte cu adevărat împotriva homofobiei și împotriva discriminărilor. Sper ca statele membre să reflecteze pentru a avea politici pozitive de luptă împotriva discriminării față de persoanele LGBTI și pentru drepturile sale. Sper ca unele state membre, precum Portugalia și Croația, să se gândească, pentru că există probabilitatea de a supune referendumului drepturile acestor persoane. Dar drepturile nu se pot supune votului. Sunt drepturi și atât. Iată de ce raportul Cec poate să ne ajute să mergem mai departe. Mulțumesc! Un punct de ordine, doamna Morvai. Intervenție fără microfon. Can you explain your point of order? Of course I can. Puteți să explicați? Bineînțeles, doamnă președinte, asta și făceam. Un cartonaș albastru. Vrem să vă întreb ce veți face cu cartonașul albastru, care este procedura pentru că am ridicat un cartonaș albastru în urmă cu doi vorbitori. M-ați văzut, asistenții dumneavoastră m-au văzut de asemenea și l-ați ignorat cu desăvârșire. Explain you, I... Da, am să vă explic. Așa cum spuneam mai devreme, voi uh, ține cont de toate cererile pentru Catch the Eye, dar nu voi accepta niciun cartonaș albastru pentru a avea o dezbatere civilizată. Deci puteți cere uh, să luați cuvântul la Catch the Eye, dar nu voi permite cartonaș albastru la această dezbatere. I will ask Miss, uh, Mr. Kelly. Domnul Kelly, vă rog. Dutron, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este pentru prima dată că discutăm acest subiect în Parlamentul European și probabil că nu va fi nici ultima dată. Foarte adesea, în zilele de joi după amiază, discutăm ce se întâmplă în alte țări mai ales atitudinea uh, vis-a-vis -vis de această problemă în state din Africa sau în Rusia. Uh, eu cred că Trebuie să fim foarte precauți pentru că uh, toată lumea trebuie să beneficieze uh, de uh, condiții egale din Parlament în Parlamentul European, în statele membre, așa cum a spus și eh, Michael Cashman, și trebuie să-i respectăm pe toți cetățenii. Eu sunt eh, iubitor de sport și uh, mă bucură că în lumea sportului există persoane care acum s-au declarat a fi homosexuale. Eu cred că uh, trebuie să creăm condiții egale tuturor. Mulțumesc! Iar uh, acum îi dau cuvântul doamnei Ernst. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Ulrike, mulțumesc foarte mult pentru raportul tău foarte curajos care vine la momentul potrivit și demonstrează că drepturile omului nu sunt drepturi speciale, ci ele reglementează viața noastră și anume pe baza faptului că toți oamenii sunt egali. Și cred că dacă acest Parlament a adus o contribuție importantă la dezvoltarea civilizației europene atunci cu siguranță în acest domeniu. Susțin acest raport pentru că este împotriva discriminării persoanelor care trăiesc altfel, două femei sau doi bărbați împreună sau în alt fel această discriminare trebuie să se oprească. Susțin acest raport pentru că condamnă discursurile de ură împotriva oamenilor, îl susțin de asemenea pentru că este pentru egalitatea de șanse, pentru egalitatea între femei și bărbați și egalitatea pentru aceste grupuri și cred că așa ar trebui să fie în viața normală. Fiecare să poată să trăiască așa cum dorește. Acesta este un lucru normal, nu este o chestiune care trebuie pusă la îndoială. Și de aceea, prin intermediul acestui raport, se aduce un omagiu demnității umane și se pune în centrul atenției demnitatea umană. De aceea, încă o dată, mulțumesc și vom lupta în continuare pentru aceste drepturi. Mulțumesc, domnul Morgantin. Presidente, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în această sală nimeni nu dorește vreo formă de discriminare. De aceea eu cred că această părere ar trebui să fie valabilă și pentru discriminările pozitive, care sunt în continuare și ele niște discriminări care nu sunt acceptabile. După cum se vede, trebuie să garantăm uh, lesbienilor și homosexualilor trans, uh, și persoanelor uh, transgen că, să aibă un tratament egal, să beneficieze de drepturi egale, fără să existe niciun fel de discriminare, nici într-un fel, nici în altul. Acest raport este, de fapt, o înlărgire a competențelor naționale și de aceea Comisia cred că ar trebui să facă propuneri uh, foarte clare cu privire la căsătoriile homosexuale. După cum am spus, însă, înainte, o căsătorie nu poate fi decât între persoane de sex diferit, așa cum uh, spune și uh, originea etimologică a acestui uh, cuvânt. De aceea eu îi rog pe toți colegii care sunt împotriva discriminării să voteze pentru propunerea alternativă pe care am propus-o noi în numele F și D. Și nu este vorba numai de respectarea dorințelor lobby-ului homosexual care este prezent și în această sală, din păcate. Mulțumesc, domnul Mețola. Grazie. Dan il rapport jibat messaċ ċar Mulțumesc. Eu cred că trebuie să transmitem un mesaj important uh, societăților noastre, că discriminarea persoanelor din grupul LGBTI uh, este intolerabilă. Și uh, am avut discuții utile împreună cu colega Luna, ce că eu în calitate de raportor din umbră în ce privește acest raport. Pentru că documentul corespunde, respectă principiul subsidiarității și nu încalcă dreptul statelor membre să elaboreze o proprie legislație în acest domeniu. Să ne gândim însă ce nu face acest raport. Nu introduce noi prevederi legale. Nici o țară nu va fi obligată să elaboreze o legislație legată de dreptul familial. Uh, nu uh, vom schimba din acest punct de vedere modul în care trăim, în care acționăm, dar oricum va pava calea pentru uh, o mai bună calitate în ce privește egalitatea. Deci noi îndemnăm Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru toți pașii necesari împotriva homofobiei. Voi încheia uh, cu acest îndemn și sper că toată lumea să voteze pentru acest raport. Doamna Borsellino. Colegă Borsellino. Doamna Borsellino. Doamna Borsellino. Yeah, okay. Nu este în sală. Doamna Thompson. Tak for ordet, fru formand. Vores europæiske Mulțumesc. Cooperarea europeană se bazează pe libertate, democrație și egalitate și pe respectarea tuturor acestor valori. Cu toate acestea, studii recente arată că homosexualii din Europa sunt supuși hărțuirilor la locul de muncă și peste tot în general. O jumătate dintre ei au fost uh, atacați în public și sper ca Comisia să-și asume responsabilitatea pentru a lupta împotriva oricărei forme de discriminare. De 10 ori v-am cerut până acum o legislație specifică pentru a lupta împotriva homofobiei în Europa, așa că aș vrea să rog Comisia să lucreze alături de statele membre pentru a avea un plan de acțiune și să veniți cu inițiative, iar Comisia trebuie să se asigure că statele membre îndeplinesc legislația actuală în acest domeniu. Sper ca Parlamentul mâine să susțină valorile fundamentale ale Europei și nu doar niște precepte din evul mediu. Mulțumesc, doamna Morvai. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În această dezbatere, mai multe persoane au luat cuvântul și au vorbit despre Uniunea Europeană ca un spațiu de libertate și de egalitate și ca un spațiu de luptă împotriva discriminării. Acestea sunt ideile noastre și gândurile noastre. Poate că toată lumea crede că așa ar trebui să fie, dar, dacă ne uităm în practică, de fapt contrariul este adevărat. Mai ales în ceea ce privește cetățenii din mai multe state membre. Deci nu este adevărat că nu există discriminare în Uniunea Europeană și nu este adevărat că Uniunea Europeană ne-a arătat calea pe care trebuie să o luăm pentru a putea lupta împotriva discriminării. Haideți să ne uităm, de exemplu, la femeile care lucrează la o multinațională, să ne uităm la persoanele care lucrează în țara doamnei Lunacek sau uh, o, la o persoană care, care câștigă anumit salariu pentru aceeași activitate câștigă mult mai mult decât la noi, unde câștigă de 10 ori mai puțin, de exemplu, 250 de euro. Și uh, e de asemenea și mult mai prost uh, protejată la noi în țară. Asta este ceea ce trebuie să facem pentru a lupta împotriva discriminării în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Murphy. Thank you, President. Uh, like the other MEPs... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, am primit multe e mail și, într-adevăr, acest raport uh, reprezintă un atac împotriva libertății de exprimare, pentru că condamnă homofobia. Este de dreptul ironic, pentru că în Irlanda, la ora actuală, există un adevărat atac față de libertatea de exprimare. Um, televiziunea națională a fost atacată pe această temă și chiar și mai mult decât atât se pare că a fost plătită compensație 85.000 de euro pentru daune aduse celor care au fost acuzați de homofobie. Iată de ce se cenzurează aceste dezbateri uh, în mod preliminar trebuie să refuzăm tăcerea. Atunci când John Waters spunea că uh, homofobia trebuia oprită, de asemenea se spunea că bunul comun uh, trebuie să primeze. Uh, și atunci când se fac campanii împotriva căsătoriilor între homosexuali, iată, și aceasta este homofobie. Așa cum spunea Royal O'Neill, toate aceste persoane trebuie să dispară pur și simplu din viața noastră. Mulțumesc, domnule Murphy, și acum domnul Pașca. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Societatea noastră se bazează pe valori cum sunt demnitatea umană, libertatea, demnitatea, drepturile omului. Noi trebuie să dezvoltăm o comunitate care să se bazeze pe uh, drepturile familiei, pe respect reciproc, dar și pe uh, respectul libertății, democrației, al tradițiilor eu cred că uh, nu trebuie să discriminăm pe nimeni uh, și cred că nici concetățenii noștri nu sunt uh, marcați de homofobie. Deci, uh, doamna Lunacek, raportul dumneavoastră nu uh, se poate aplica țării mele. Domnul Știr. se Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de creștin democrat, uh, sunt, bineînțeles, pentru respectarea demnității oricărei persoane. Deci nu ar trebui să tolerăm homo homofobia. Însă când uh, aud colegii din Spania care critică referendumul despre căsătorie în Croația, unde un treime dintre cetățeni au votat pentru această definiție constituțională a căsătoriei, mă întreb dacă vrem să protejăm libertățile personale sau dacă vrem să începem conflicte ideologice înainte de alegerile europene pentru că prin intermediul Parlamentului European nu vom putea schimba definiția constituțională a mariajului încă în Croația, care nu pune în pericol drepturile nimănui. Și în final aș vrea să vă amintesc că și Papa Francisc uh, a susținut această definiție a căsătoriei uh, și uh, revistele um, gay l-au declarat persoana anului. Deci nu cred că ar trebui să discutăm aici despre acest lucru. Mulțumesc, domnul... Doamna Borsel. Dragi colegi și colege, ovih dana građani su nas zasipali mailovima protiv ovo... Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, am primit multe e-mail-uri în care ni se spunea că Ah, am dorit să oferim drepturi suplimentare persoanelor LGBTI. Acest raport nu cere drepturi fundamentale, ci cere doar protejarea drepturilor fundamentale pentru aceste persoane, pentru că ele sunt discriminate în viața de zi cu zi. 25% din ei sunt supuși violențelor fizice și doar unul din 10 raportează aceste violențe în fața poliției. Iată o adevărată nenorocire pentru societatea noastră. Noi ar trebui să asigurăm egalitatea tuturor cetățenilor la nivelul familiei, a școlilor și a comunităților. Programele de educație care au fost um, implementate în Croația sunt un exemplu pozitiv în acest sens și studenții ne-au arătat că aceasta i-a făcut conștienți de problemele care există. Totuși, dragi colegi, mai trebuie să facem multe și tocmai de aceea trebuie să susținem acest raport pentru a susține valorile europene. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții și aș, să, aș vrea să dau cuvântul acum domnului comisar Andor. President, uh, Andor. Doamna președintă, Stimați eurodeputați, doresc să mulțumesc raportoarei doamnei Lunacek pentru acest raport. Homofobia, transfobia înseamnă violarea demnității umane și sunt incompatibile cu valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Comisia este conștientă de problemele pe care le întâmpină uh, grupurile LGBTI în Europa, hărțuirea, um, expunerea la uh, acte de uh, violență, discriminarea. Dar responsabilitatea în acest domeniu uh, se află la nivelul statelor membre. Sigur că pe plan european Comisia dorește să aibă o abordare țintită pentru o protecție legală, pentru acordarea de asistență specială uh, celor care au de suferit în urma uh, homofobiei. Și uh, din acest punct de vedere, sigur că dorim să elaborăm o foaie de parcurs, dorim să monitorizăm modul în care statele membre implementează o legislație adecvată în favoarea grupurilor LGBT, inclusiv în ce privește accesul la locurile de muncă și alte acțiuni uh, care, de care grupurile uh, LGBTI pot beneficia. Această propunere privind o directivă privind uh, tratamentul echitabil uh, înseamnă o extindere a domeniului de aplicare a uh, tratatului 19, uh, articolului 19 din tratat în ce privește egalitatea de gen, protecția socială, dreptul la educație. Ca parte a unei politici active în favoarea comunității LGBTI, Comisia a colaborat în ultimii ani cu statele membre pentru a combate discriminarea acestui grup. Noi am acordat asistență financiară și, uh, de asemenea, asistență în domeniul consultanței. Noi dorim să colaborăm și cu ONG-urile pentru promovarea drepturilor egale pentru uh, grupul LGBTI în Europa. În ce privește serviciile din domeniul asistenței medicale, de asemenea, dorim să combatem stigmatizarea și izolarea grupurilor LGBTI. Comisia va analiza această problemă, incluzând bunele practici în uh, activitatea pe care o avem cu statele membre, astfel încât sănătatea și bunăstarea uh, grupului comunității LGBTI să fie garantate. Comisia susține dialogul cu toate organizațiile uh, care sunt implicate în acest domeniu și inclusiv în ce privește uh, persoanele transgen să nu fie acuzate de tulburări mentale sau de alte afecțiuni. Noi vom încerca să combatem în continuare homofobia uh, și să susținem, să protejăm comunitatea LGBTI în măsura în care acest lucru este posibil. Eu mulțumesc uh, pentru acest material și o felicit din nou pe raportoare. Mulțumesc, domnule comisar. Iar eh, acum, doamnelor și domnilor, încheiem dezbaterea pe marginea raportului eh, Lunacek. Mâine la orele 11.30 este prevăzut votul. Trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul lui Robert Rochefort, aplicarea directivei privind practicile comerciale neloiale și dau cuvânt